lucru. Iar în ceea ce privește uh, grupurile SND, GUNGL și neafiliații, din partea acestora am uh, primit amendamente în ceea ce privește numirea de membri la delegații și comisii iar uh, aceste texte vor fi publicate în procesul verbal al acestei reuniuni. Dacă nu vor exista obiecții pe mai departe, atunci considerăm că aceste texte se adoptă. Joi, potrivit articolului uh, 47 din regulamentul de procedură, împreună cu uh, președintele Consiliului, voi semna cinci acte normative prin procedura legislativă ordinară.